Suedia au comunicat alegerea în Parlamentul European a domnilor Dobromir Sosnet și a domnului Alexander Gabeleci, începând cu data de 22 martie 2018, respectiv 4 aprilie 2018, înlocuindu-i pe domnii Corvin Miche, respectiv Jens Nilsson. Le urez bun venit colegilor și reamintesc că sunt membri în Parlamentul European și că se bucură de toate drepturile lor conform regulamentului. De asemenea, autoritățile Domnii Pitela și Salvini au fost aleși în Senatul Republicii Italiene, domnul Lorenzo Fontana a fost ales în Camera Deputaților Italieni, deci Parlamentul constată că locurile lor sunt vacante începând cu 23 martie 2018. De asemenea, după demisia domnului Denano, Parlamentul, conform regulamentului, constată că locul său este vacant, începând cu 11 iunie 2018 și informă autoritățile naționale competente.